Good afternoon to all of you. I hope that you have... Bună ziua tuturor, sper că ați avut o pauză bună de prânz, așa ca mine și iată-ne din nou aici. O zi lungă la Comisia Petiții, dar o zi foarte interesantă. Cred că audierea a fost una deosebită. Am avut uh, la ce să ne gândim pentru zilele, sau avem la ce să ne gândim pentru zilele următoare. Să vă spun ce s-a întâmplat ieri la coordonatori. Am adoptat ordinea de zi cu următoarele modificări pentru 4 iulie. Am decis să invităm pe doamna McGuinness, ea este mediator al Parlamentului pentru drepturile copiilor. Ea a participat la o întâlnire la Londra pe acest subiect și ne va povesti ce s-a întâmplat acolo. <clears throat> Vom include și cerințe ale colegilor cu privire la uh, ședința din iulie. Nu mă puteți auzi sau vă aud, dar nu sunt de acord. Mie mi s-a spus altceva despre ieri, de aceea am cerut cuvântul, voce din sală, vă dau imediat cuvântul. Întâlnirea din septembrie va include patru petiții cu privire la dizabilități, Una potriva uh, dezvoltării urbane, apoi împotriva unei uh, haldere cu noi în Bulgaria, s-ar putea să fie discutată mai târziu. Știu că despre asta doreați să vorbim. Nu, așteptați. <clears throat> Am primit informații noi de la autorii petiției, au primit și cei de la comisie. Comisia a spus foarte clar secretariatului uh, că nu pot face nimic în plus pe acest punct și dacă doriți să fie repus pe ordinea de zi din partea verzilor, avem nevoie de o clarificare clară, o justificare pentru noile elemente pe care s-ar putea să le aveți și care ar fi suficiente astfel încât să repunem subiectul pe ordinea de zi. Apoi, adoptarea unei întrebări orale pe instrumente fiscale uh, riscante în Spania. Am decis să avem o întrebare orală pentru cele două subiecte, legislația în domeniul uh, promoturilor bancare și a uh, legislației. Și acum textul e în lucru la secretariat și va reprezenta baza pentru acea întrebare orală. Ca să putem adopta apoi în iulie, termenul limită va fi marți 30, de azi într-o săptămână, la 6 după masa. Deci aveți o săptămână să lucrați la acea întrebare de, să zicem, 15 propoziții, nu mai mult. <clears throat> nu s-a luat o poziție pe finalul acestei uh, posibile povești. S-au acceptat propunerile de compromis din partea mea și s-a decis cererea unui aviz juridic pe admisibilitatea recomandărilor contestate la petiții cu privire la Jugendamt în Germania, adoptate în unanimitate propunerea. Dorește acum rapoartele și avizele. Coordonatorul SND, doamna Cabeson, ne va informa astăzi despre decizia grupului său cu privire la raportorul grupului activitatea anuală a Uh, acestui raport 2014. Pentru că nu avem interpretare, vom uh, trata aceste puncte în procedură scrisă și acum vă voi spune un lucru foarte important. Eu sunt raportor la LIBE. La LIBE, când avem coordonatori, e la Strasburg luni seara două ore sau două ore și jumătate de fiecare dată. În această comisie e prevăzută o oră pentru coordonatori. Și pentru că activitatea întinde ora de uh, agenda, lumea ia des cuvântul și câteodată nu avem nici acea o oră. De aceea e imposibil să tratăm toate aceste puncte într-o singură oră. Și de aceea am decis să încercăm să reorganizăm coordonatorii să încât să facilităm o discuție completă unde oamenii să poată discuta cu adevărat punctele și nu să se grăbească. Trebuie să facem acest lucru și doresc doar să vă informez că trebuie să lucrăm la fel ca și alte comisii. Acolo unde am mai fost eu coordonator, la juri și la libe, întotdeauna am găsit suficient timp pentru a lucra. E foarte frustrant, văd că grupul verzilor fierbe să ia cuvântul tot, tocmai din acest motiv și înțeleg, sunt de acord. Nu vă închipuiți cât de dificil este când avem astfel de limitări uh, cât privește timpul. Asta am avut de spus cu privire la coordonatori și acum asta stau la dispoziție. Domnul Terry Cabras. Mulțumesc. În sfârșit, uh, ați reținut numele. Apreciez asta. Mulțumesc. Știu că e un nume dificil. Mă refer la ieri. Ieri, la întâlnirea coordonatorilor, am fost obosiți cu toții și probabil din această cauză au avut loc niște neînțelegeri sau interpretări greșite. Ați spus că grupul verzilor s-a comportat foarte bine. Și am zis, da, știu că suntem foarte drăguți, dar am spus asta după ce ați acceptat ca punctul nostru cu privire la pilotul european să fie tratat în iulie. Am martori că ați acceptat acel punct pentru iulie. După care ați decis să treacă în septembrie punctul respectiv și am fost șocat și surprins. Dumneavoastră ați spus iulie în primul rând. Eu am crezut că tot erau bune și frumoase și că și noi suntem prietenoși și dumneavoastră sunteți drăguță și... Recunosc că acum ați uh, decis că nu e cum am spus noi, n-am avut documente cât privește acea petiție, n-am avut documente pentru a susține propunerea noastră. Și mai e un lucru legat de întrebarea trimisă în scris. Existase posibilitatea unei rezoluții. Și am văzut că aici patru grupuri sunt pentru rezoluție, unul e împotrivă și nu s-a supus la vot. Și dumneavoastră ați decis să nu avem o rezoluție și de aceea în ambele cazuri, pilot, corectul pilot și acest al doilea caz, trebuie să nu fiu de acord cu dumneavoastră, deși sunt foarte răbdător și drăguț. Nu vă închipuiți cât de drăguț sunt. Și accept ceea ce veți spune, dar am dreptul și obligația să spun ce s-a întâmplat și să-mi exprim acest dezacord. Doamna președinte, aveți desigur acest drept, puteți lua cuvântul și îmi puteți spune acest lucru, sunt de acord cu dumneavoastră. uh, au existat contestații din partea celuilalt, celorlalte grupuri. Dar tot o putem pune pe ordinea de zi tema. Adică cât privește al doilea punct cu rezoluție, eu am spus doar că, dată fiind experiența mea, am discutat deschis Am propus să avem două întrebări orale. Cum credeți că conferința președinților ar permite două întrebări orale? Atunci am hotărât să avem o întrebare orală. Asta pe rezoluție și am spus încă o dată că există posibilitatea ca un grup să vină cu o rezoluție. S-a spus foarte clar. Și în al doilea rând am spus deschis că am dubii serioase că am putea trece prin conferința președinților și cu o întrebare orală și cu o rezoluție. Dacă e să venim cu o propunere de rezoluție, am arătat foarte clar că cred că cel mai bun mod ar fi să facem împreună cu Comisia Legislativă de pe subiectul respectiv, care cunoaște subiectul pe fond. Însă nimeni n-a vrut ca eu să fac acel lucru. Dar putem scrie acea scrisoare Comisia Econ și să le cerem să o facă conform regulii 54 sau 55. Însă am decis în comisie și așa cum uh, am văzut eu și sunt colegi și secretariatul sunt prezenți și pot confirma, am hotărât să mergem cu o întrebare orală și rezoluția să vină mai târziu. Însă nu aceea fusese poziția noastră și nu s-a supus la vot. Ar fi trebuit să exprimăm aceste păreri diferite. Eu credeam că era o majoritate pentru rezoluție. Pare rău că nu am putut fi prezentă ieri și eu sunt surprinsă. În mod normal nu așa vorbim unii cu alții, așa mi s-a spus. Acum văd că Jose Maria acceptă să facem, mergem pe această direcție cu Bulgaria. Eu am fost în misiunea aceea uh, în Bulgaria și vă spun că e o problemă dramatică și avem petițiile și am decis să păstrăm subiectul deschis. Mi se pare incredibil că această decizie a fost luată. Sunt inundați de gunoaie acolo, în acea uh, hană de gunoi. Dumneavoastră n-ați fost acolo, eu am văzut cum arată. și pentru că dumneavoastră nu vă place sau credeți că suntem un grup prea mic, nu-mi place acest mod de lucru. Ne-am decis să păstrăm subiectul deschis. Dumneavoastră, apoi, ați decis invers. It came from the Asta a provenit din Uh, baliaj, nu sunt nici pentru, nici împotrivă. Singurul, singurul lucru este că am încredere în secretariat. Când ei au discutat cu comisia și au aflat că nu există informații noi pe fond, am decis, conform regulilor, că dacă nu sunt dovezi noi, nu sunt informații noi care schimbă situația pe fond, grupul trebuie să dea o justificare clară ca subiectul să reintre pe ordinea de zi. Am discutat asta în detaliu. Cred că nu avem suficient timp la dispoziție, în afara să le așteaptă ombudsmanul. Doriți să continuăm? Nici mie nu-mi place. Și am văzut că dacă dumneavoastră nu vă place un subiect sau o decizie, treceți la următorul punct, declarați că un lucru va fi decis altfel și și schimbați după cum doriți. Nu e un mod de lucru civilizat. S-ar s-ar fi putut pregăti niște materiale scrise pe subiectul cu Bulgaria, ca să vedem ce e, despre ce e vorba. E un caz pe care îl tratam și oamenii se găsesc într-o situație negativă. Avem uh, petițiile acolo, doamna președinte. Bine, voi verifica ce e nou, ce informații existau și ce ar putea fi considerată informație nouă și vom reveni. Continuăm cu Peter și Iarec. Despre ordinea de zi doresc să spun un lucru. Am avut o ședință a coordonatorilor, s-au luat anumite decizii, aici se anunță deciziile. Trebuie să găsim o procedură, un plan care să ne dea suficient timp. Intervenție fără microfon. Doamna Vanera, ați cerut cuvântul, da? N-am văzut. De la început, doamnă președinte. Peter, would you mind giving... Peter, ești de acord să dai cuvântul, doamne Vadina? Mulțumesc, dar nu e pe dacă îmi cedează cuvântul, am cerut de la bun început. Vreau să spun că sunt perfect de acord cu intervenția făcută de grupul simpatic al verzilor. Nu știu dacă noi de la GUE suntem la fel de drăguți, însă Într-adevăr, ce să spun, ieri am vorbit, astăzi dimineața am vorbit despre importanța petițiilor, despre importanța participării cetățenești, despre deschiderea instituțiilor către cetățenie și astăzi facem exact uh, opusul. Nu avem niciodată timp să vorbim, niciodată nu se poate face ordine în, uh, în um, reuniunea coordonatorilor, mereu suntem pe fugă, se tot uh, sare de la un punct la altul și ieri Într-adevăr, au fost patru grup care vroiam uh, întrebare și rezoluție. E adevărat că la, la început am cerut uh, două um, întrebări, dar am acceptat una de la bun uh, început. Dar dacă eram patru grupuri care doreau rezoluție și până la urmă nu ne-a lăsat nimeni nici să votăm, nici să ne exprimăm această opinie pe care o aveam toate cele patru grupuri, lucru care nu mi se pare democratic. Iar după aceea uh, rămânem fără um, um, interpretare, suntem ultimii pe listă și cu interprete și cu toți. Nu putem să ne petrecem o dimineață spunând cât de importantă e această comisie, cât de importante sunt petițiile, ca după aceea, în a doua jumătate a zilei, să facem exact opusul. I can assure you that we will... Vă asigur că vom încerca să obținem mai mult timp pentru coordonatori sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Și eu sufăr la fel de mult sau poate chiar mai mult decât dumneavoastră pentru că nu e frumos să conduci astfel de întâlniri unde nu ai timp să discuți întreaga ordine de zi și să nu poți da tuturor cuvântul. E. Peter, ai cuvântul. Încet, încet uh, mă neliniștesc. Nu putem pe de o parte să deschidem această, acest, această capcană de a nu avea apoi pe urmă la sfârșit timp. Am început la sfârșit, nu am avut timp, dar am luat niște decizii, decizii, nu am reușit totul și s-a făcut o procedură scrisă. Însă nu putem reorganiza sau reîncepe astăzi ședința coordonatorilor. Astăzi nu e o ședință de coordonatori coordonatoarea lipsește și ea era împotriva rezoluției, a dorit întâi o întrebare orală și apoi n-a vrut o rezoluție, asta se poate decide mai târziu. Singura mea propunere pentru a încheia această dezbatere altfel iar ajungem în întârziere. Deci propunerea mea ar fi că avem procedura scrisă, fiecare se poate opune, atunci se repetă și atunci președinta decide. Dar S-a întâmplat de multe ori. Facem o întâlnire a coordonatorilor, stabilim niște lucruri și apoi modificăm deciziile atunci când le facem cunoscute. Lucrăm de două, trei ori și pierdem timpul. Rog să clarificăm lucrurile în procedură scrisă. Verzii pot spune ce nu le place, cei de stânga la fel. Și atunci doamna președinte constată de partea cuie majoritatea și mi se pare greșit să avem din nou o ședință de coordonatori. Pe ordinea noastră de zi scrie avocatul poporului, raport anual, trebuie să revenim la ordinea de zi și restul se rezolvă în procedură scrisă. Iarec. Sunt de acord cu Peter, ar trebui să trecem la punctul următor și nu mi se pare corect că întrerupeți astfel ședința. Ideea că majoritatea coordonatorilor care au fost prezenți ieri nu sunt prezenți azi. Atunci nu putem să punem la îndoială argumentele dumneavoastră. Haideți să discutăm acest lucru la următoarea întâlnire a coordonatorilor și să trecem azi mai departe. Avem un punct important pe ordinea de zi și nu văd ce rost are să continuăm această discuție astfel. Doamna președinte, așa este. Discutăm aceste aspecte în procedură scrisă și voi încerca să avem mai mult timp pe viitor. Bine. Acum, vă rog să dați pagina și să vă concentrați asupra oaspeților pe care îi avem. Vedeți ce transparență totală, cel mai uh, activ grup din uh, clădire, din instituție. Ne certăm, ne batem, dar avem un spirit de cooperare până la urmă, vă asigur de acest lucru în comisia noastră. Astăzi salutăm uh, delegația din țara Galilor, domnul William Dunstan Powell. Bun venit la Comisia Petiții. Mă bucur că ați petrecut și dimineața alături de noi și că ne-ați alăturat. V-ați alăturat, scuze. Uh, mi-ar plăcea să vă dau cuvântul dar e prezent ombudsmanul care din Irlanda, poate nici ea nu are tot timpul la dispoziție. Haideți să uh, avem discuția noastră după. Bun venit încă o dată, așadar, ne bucurăm pentru prezența noastră și așteptăm cu interes cooperarea pe viitor. Mulțumesc pentru înțelegere. Și acum Vă rugăm să o lăsați pe Emily să intre. So, most welcome, Mrs. O'Reilly. For... Bun venit, doamnă O'Reilly, la această comisie pentru petiții. Iată, raportul realizat de Ombudsmanul European, primul uh, raport pe care îl face după un an întreg uh, în calitatea sa de ombudsman, după ce a fost realeasă de către Parlament. Felicitări pentru realegere și pentru acest raport anual poza de pe copertă este în sine foarte interesantă și uh, merită să ne gândim un pic la subiect. În raport, uh, doamna O'Reilly își exprimă satisfacția cu rezultatele examinării legate de uh, transparența privind negocierile de tip. De asemenea, sprijină efortul comun de creștere a transparenței uh, lobby-urilor în Uniunea Europeană. Biroul ei a făcut o serie de anchete în acest sens, inclusiv cu privire la uh, componența grupurilor de experți ale Comisiei și uh, fenomenul ușilor batante. v-ați uh, redactat acest raport pentru activitatea din 2014, însă vă dau cuvântul ca să ne dați câteva informații mai detaliate cu privire la acest raport. Vă mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström, bună ziua tuturor, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici și în special mă bucur să-mi pot prezenta primul raport anual cu adevărat, adică reflectă primul meu an întreg de muncă. Am să parcurg uh, pe scurt uh, punctele principale ale acestea. Poate unii dintre voi m-a ascultat în trecut și știu că unul dintre lucrurile pe care le fac eu în uh, funcția mea este mă concentrez pe competența mea de, de proprie inițiativă și tratez desigur și plângeri individuale, însă um, mă concentrez foarte mult pe identificarea unor chestiuni de um, proastă administrare sistemică și am să vă prezint în această prezentare multe dintre cazurile pe care le-am demarat din proprie inițiativă în ultimul an. Iată o trecere în revistă succintă a anului 2014, principalele evenimente, cum ar fi în august uh, ancheta din proprie inițiativă privind transparența negocierilor TIP, apoi în iulie normele privind um, cei care dezvăluie secrete în instituțiile europene. Am mai avut de asemenea ancheta privind uh, comisia și modul în care gestionează um, trecerea foștilor săi funcționari în industria privată. Am fost uh, ulterior, uh, am avut o, un caz foarte important important uh, privind uh, ministrul irlandez de finanțe și BCE. Apoi am mai lansat o um, anchetă um, paralelă cu um, ombudsmanii din statele membre în ceea ce privește Frontex și zborurile dus întors. Uh, lucrurile nu s-au schimbat între timp prea mult. avem um, în mare cam 23.000 de cetățeni pe care i-am susținut mulți dintre cei care ni se adresează au uh, plângeri legate de uh, propria administrație, cea națională. Îi ajutăm așadar să-și uh, direcționeze plângerile către autoritățile corespunzătoare, fie Ombudsmanul Național, fie Comisia pentru Petiții sau poate către una dintre agențiile Uniunii Europene care se ocupă de astfel de anchete. Însă obiectivul nostru este să-i ajutăm pe toți, fiecare să primească un răspuns personal, personalizat. Cât despre anchetele oficiale pe care le-am deschis, au fost 342 în 2014 și am închis 400. Așadar, cifrele au rămas cam aceleași ca în ultimii ani. Iată și principalele instituții cu care am tratat vis-a-vis -vis de aceste plângeri. Bineînțeles, Comisia Europeană este principala, nu pentru că se comportă în mod uh, deosebit uh, negativ, ci că majoritatea uh, plângerilor sunt direcționate împotriva Comisiei. Mai avem și alte um, împotriva anumitor agenții, cum ar fi cea pentru medicamente, apoi la Epson, oamenii care își caută de muncă, un loc de muncă în cadrul instituției europene, dacă sunt dezamăgiți, dacă li se pare că procedura a fost incorrectă, mi se adresează, apoi SAE, multe dintre plângeri se leagă de chestiuni administrative, de misiuni, de exemplu, pe care oamenii le întreprind în diferite părți ale Europei, apoi uh, Parlamentul European, multe chestiuni legate de personal și uh, OLAF, de asemenea. Apoi, uh, referitor la conformitate, vedem aici o trimitere la cifrele din 2013. Vom avea raportul de conformitate pe 2014 care va fi publicat în curând. Avem conformitate 80% cu recomandările ombudsmanului, 20% neconformitate am mai spus-o uh, de mai multe ori, uh, aș vrea ca această, acest procentaj să crească și mai mult pentru că în cadrul, în cadrul ombudsmanului național și uh, în procentul este 90 și mai sus. Acesta este așadar și obiectivul meu să crească acest procentaj de 80% printr-o colaborare mai strânsă cu instituțiile. Principala chestiune, desigur, lipsa transparenței, oamenii încearcă să aibă acces la dosare, instituțiile le refuză accesul, mi se adresează așadar cetățenii, apoi au fost câteva chestiuni, cum ar fi transparența în ceea ce privește lobby-ul și trebuie să laud uh, Comisia pentru eforturile pe care le-a făcut în acest sens, pentru că a încercat să facă acest domeniu mai transparent. Probabil că uh, știți despre inițiativa privind transparența lansată de comisie mai devreme anul acesta și uh, primim din ce în ce mai multe informații cu privire la reuniunile comisarilor, ale cabinetelor, um, cu oamenii um, care li se adresează, cu lobbyiști și așa mai departe. Vrem însă să mergem și mai departe, de exemplu, lobbyiștii uh, trebuie să ne spună dacă numele pot fi publicate sau nu. Putem să aflăm, de exemplu, numele organizației, dar nu știm exact cine exact din organizația respectivă s-a adresat, cu, s-a adresat nu știu cărui uh, director general sau nu știu cărui comisar. Apoi uh, am mai, um, uh, comisia a spus că e o problemă legată de protecția datelor, eu nu sunt de acord cu acest lucru, cred că comisia ar putea să stipuleze clar într-o normă că dacă oamenii vor să aibă întrevederi cu membrii comisiei, atunci în acordul dinainte să se stipuleze că ei se pot publica numele. De asemenea, um, știm că um, există în comisie uh, întâlniri la toate nivelurile, lobby-ul nu se face numai la nivel înalt. Nu e nimic um, greșit în a face lobby, uh, e important ca comisia să afle diferite puncte de vedere când uh, introduce propuneri legislative. Problema este însă că aceste, acest lobby ar trebui să fie transparent, să știm cine influențează propunerile. Apoi, ancheta privind uh, această uh, rotire a personalului între instituțiile europene și sectorul privat este în curs. Așteptăm uh, răspunsul final uh, vis-a-vis -vis de o recomandare anume pe care am făcut-o, despre care cred că v-am vorbit anterior, și anume că atunci când um, funcționari de rang înalt ajung într-un domeniu din sectorul privat unde s a putea să apară un conflict de interese cu sectorul în care au lucrat înainte în comisie, să existe un acces public la un registru să vedem numele oamenilor și ce au lucrat, ce au făcut la comisie, ca să vedem exact uh, ce fel de restricții li s-ar fi aplicat în uh, activitatea lor în sectorul privat. Apoi, mm, instituțiile trebuie să raporteze în acest sens. Comisia ne-a spus că mai târziu, uh, în acest an, se va face o raportare să vedem acum sub ce formă se va, se va prezenta această raportare. Apoi, uh, transparența în ceea ce privește lobby, am vorbit despre acest lucru de mai multe ori. Chestiunile se leagă de uh, uh, uh delicate, pentru că există tot felul de informații care vizează Parlamentul, diferite companii, așa funcționează lucrurile, dar vorbesc despre situații în care acesta ar putea să fie cam dezechilibrat. De curând am scris uh, domnului Draghi, președintele BCE, cu privire la o întâlnire privată care a avut loc la Londra, în care un director executiv al BCE a um, dezvăluit în mod inconștient niște informații foarte sensibile pentru piețe. bce a cerut să, să, să i cerut explicații dar până la urmă discursul n-a fost publicat decât a doua zi, deși trebuia să se întâmple acest lucru um, imediat. Uh, însă reacția domnului Draghi a fost uh, că de acum înainte se va axa pe diferite protocoale care se vor aplica atunci când e vorba de întâlnire cu întâlniri, atât cu sectorul privat cât și cu cel public. Aștept cu interes acest lucru. Apoi o concentrare uh, nouă cu privire la anchetele strategice biroul nostru este mic, uh, un personal de doar 65 de angajați, cred că am o, o obligație etică de a-mi folosi resurse pentru a obține rezultate maxime și um, având în vedere că um, cre- cred că doar uh, um, că nu trebuie să mă concentrez pe um, cele individuale, cred că ar fi mai util activitatea biroului meu dacă m-aș um, concentra pe chestiuni sistemice de proastă administrare. Cred că acest lucru ar putea să aibă un efect uh, mai amplu asupra mai multor uh, persoane. Iată una dintre anchetele mai mari pe care am lansat-o la anul trecut în ceea ce privește transparența negocierilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Probabil că uh, mulți dintre noastre sunteți la curent cu acest subiect, atât instituțiile europene cât și mulți Um, actori din um, diferite domenii sunt foarte interesați de acest subiect. Uh, știți că acum uh, Comisia este mult mai proactivă în ceea ce privește, uh, rapoartele pe care le publică în mod proactiv. Probabil chestiunea um, mai delicată apare când se ajunge la textele consolidate, când Uniunea Europeană și Statele Unite ajung la o poziție convenită și cred că uh, există o, un decalaj între ce ar dori să publice Uniunea Europeană și ce ar dori Statele Unite să publice. Am uh, vorbit acest lucru și cu comisarul de resort și uh, poziția este că orice dosare ale Uniunii trebuie să fie publicate în conformitate cu regulamentul 1049 privind transparența. Și apoi, da, desigur, Statele Unite pot ridica obiecții, dar acestea trebuie să fie evaluate în mod rezonabil și corect. Acum, Frontex. V-am mai povestit despre anchetele pe care le-am făcut cu privire la Frontex. Săptămâna viitoare voi fi la o reuniune comună a acestei comisii și a Comisiei Libe privind un raport special uh, început de predecesorul meu pe care l-am adus eu în Parlament. E vorba de o recomandare foarte specifică și anume aceea ca Frontex, uh, la fel ca toate celelalte instituții și agenții um, um, ale Uniunii să aibă un mecanism de depunere a plângerilor, uh, oamenii care um, consideră că n-au fost tratați corespunzător să aibă o cale de a depune plângele pentru că s-au um, um, au existat um, afirmații de încălcare ale drepturilor um, omului. Bun, acest lucru uh, ține în special de competența statelor membre, însă sunt și uh, uh, funcționare ale Uniunii Europene, reprezintă Uniunea Europeană și, a, și reprezintă un fel de um, punct central prin care oamenii ar putea să-și transmită plângerile. Apoi mai este vorba de returnarea forțată a migranților um, și a societăților de azil. Știm cazurile persoanelor care au încercat să traverseze Mediterana, încercând să ajungă în Europa, mulți au necat, îmi dau seama cât de complicat este contextul. Anul trecut am uh, realizat uh, o anchetă cu privire la operațiunile de returnare coordonate de Frontex uh, împreună cu statele membre. De exemplu, dacă Spania a hotărât că anumiți solicitanți de azil ar trebui să părăsească țara sau dacă așa că e hotărât de Irlanda sau Regatul Unit, Frontex coordonează după aceea zborurile de întoarcere ale acestor oameni către um, statele de origine sau state terțe. Când am discutat acest lucru, uh, um, unul dintre funcționarii Frontex ne-a arătat o filmare video a unei dintre zborurile de returnare și mie mi-a pus multe probleme legate de drepturile omului și protecția oamenilor din aceste zboruri, așa că am vrut să um, îi rog pe colegii um, ombudsman de la nivelul național să facă împreună cu mine o, o investigație paralelă cu privire la acest subiect și um, țin să vă spun că aceștia mi-au acceptat cu entuziasm invitația și mulți ombudsmani naționali, printre care cel spaniol, um, um, olandez, polonez, își desfășoară propriile anchete în acest sens și uh, peste puțină vreme vom avea o reuniune, iar um, ombudsmanii naționali vor face și rapoarte, rapoarte proprii. Deci, mesajul pe care vreau să transmit, recomandarea pentru Frontex era că ar trebui să armonizeze modalitățile prin care Uh, tratează femeile însărcinate, copii. Să existe un set de norme convenit, să nu facă rabat de la standardele um, și practicile, să nu fie vorba doar de, de standarde și practicile unui stat membru, să fie um, o procedură armonizată, organizată, coordonată de Frontex și să fie la standarde ridicate încă o anchetă din uh, proprie inițiativă pe care am făcut-o. Nu, nu vreau să vizez uh, dacă o propunere a comisiei era, o decizie a comisiei este corectă. Uh, când e vorba de inițiativa cetățenească europeană, Ă, dacă se hotără să o refuze, cum trebuie să comunice acest lucru inițiatorilor acestei proceduri și, de asemenea, recomandări cu privire la modul în care se examineze această um, inițiativă cetățenească. Am venit așadar cu o serie de inițiative în acest sens și cred că um, prim uh, vicepreședintele Comisiei, Timmermans, a spus de mai multe ori că uh, Uh, reacția comisiei a fost cumva prea formală, prea uh, cu caracter legal și că trebuie să fie și alt uh, fel de reacție. Iar recomandarea mea s-a referit în special la modul în care a trebuit să se facă o comunicare privind ICE către cei care au lansat-o și sper să fie îmbunătățire în acest domeniu. Nu e vorba doar de 2014 aici, dar vă mai uh, spun așa un fel de informare, niște, o uh, actualizare cu privire la o nouă anchetă privind uh, transparența procesului de trialog, pentru că în ultimele luni am avut o serie de plângeri oficiale și în dialogul nostru cu societatea civilă, cu eurodeputații și așa mai departe, cu companiile, multă lume s-a plâns de lipsa de transparență în procesul trialogului Mm, oamenii consideră că sunt excluși de la procesul legislativ care ar trebui să fie mult mai transparent. Așadar, nu încercăm să vedem dacă e uh, bine sau rău, nu punem sub semnul întrebării uh, deciziile respective, pentru că acest lucru este de competența instituțiilor care iau parte la acesta. Ce vrem noi să facem este să facem o cartografiere a transparenței trialogurilor. Am, uh, m-am adresat Parlamentului Comisiei și um, Consiliului să-mi spună uh, în mare ce e vizibil și ce nu este accesul la diferite dosare și la diferitele etape ale procedurii. Însă vreau să subliniez că nu am o agendă politică aici, nu mă aplec asupra chestiunilor politice, ci mă refer doar la transparența procedurii. Cam atât. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Noi vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați eh, relatat conținutul raportului pe care îl recomand cu căldură tuturor. Acum dăm cuvântul membrilor pentru întrebări. Primul de pe lista mea este domnul Valența. Vă mulțumesc și mulțumim, doamnă O'Reilly. Întotdeauna este o plăcere să vă ascultăm, întotdeauna ne dați curaj și eforturile dumneavoastră sunt eh, foarte uh, salutare în sensul îmbunătățirii standardelor democrației. Eu am câteva întrebări. Prima, în legătură cu Comisia Europeană, din nou, majoritatea solicitărilor ar fost, au fost adresate Comisiei Europene. Ce se poate face mai mult pentru a include transparența în procesul deci-, decizional al Comisiei, fără să se compromită siguranța publică și uh, poziția de negociere a Uniunii. Ce fel de provocări, cu ce provocări v-ați confruntat în 2014 în ceea ce privește nonconformarea instituțiilor europene în, la propunerea dumneavoastră? În al doilea rând, conform datelor din a, a, raportul dumneavoastră, există o scădere a plângerilor în afara mandatului mediatorului care credeți că este um, motivul pentru această scădere? A treia întrebare este despre raportul în sine pe site-ul internet. Este disponibil doar în limba engleză? Aveți obiectivul de a-l traduce în toate limbile oficiale, cum am solicitat și anul trecut? Și în final, cu multe plângeri înregistrate au fost uh, transferate altor membri ai rețelei mediatorului european. Există mecanisme pentru a urmări, uh, pentru a se vedea dacă aceste plângeri sunt rezolvate după transferul lor? Domnul Terry Cabras. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că ați venit să ne prezentați munca dumneavoastră. Am o întrebare foarte scurtă ne spuneți că există o conformitate de 80%. Ce se întâmplă cu cele 20% de cazuri de neconformitate? Nu se întâmplă nimic? Nu există niciun fel de reacție la sugestiile dumneavoastră, nu fac nimic, instituțiile nu răspund în detaliu, nu se întâmplă nimic, pentru că și acest lucru, lucru este important chiar și pentru autoritatea dumneavoastră. Mulțumesc. Nu mai am alte persoane. Petr, Iar. Curță fraga. Foarte pe scurt, mulțumesc pentru prezență. Ne bucurăm pentru ocazia acestei discuții. Ați vorbit de transparență, ați vorbit de TTIP. Ar putea spune că am uh, obținut îmbunătățiri și pentru noi, deputații sunt un rezultat al dezbaterii publice la care ați participat și dumneavoastră, iar noi, deputații, eram uh, nemulțumiți la început. Iar noi, uh, ca membri ai Parlamentului, aveam prea puțin acces la documente. Asta acest lucru s-a rezolvat între timp. Avem acces la acea celebră cameră unde putem citi documentele. Și asta e util, mai ales când trebuie să discutăm cu populația despre TTIP. Am o întrebare. Uh, transparența Contraargumentul spune protecția datelor, protecția uh, caracterului personal. V-ați lovit și dumneavoastră de aceste probleme? Înțeleg că transparența trebuie să aibă și niște limite. Sau spuneți mai departe, că, mai de fapt, că avem nevoie de mai multă transparență. E o întrebare care ajunge bani într-o direcție, bani cealaltă. Câteodată suntem criticați când nu se garantează protecția datelor. Protecția datelor e de cealaltă parte decât transparența. Mulțumesc încă o dată. Unele lucruri devin interesante abia atunci când sunt secrete. Câteodată transparența e utilă, mai ales când discutăm deschis de la început și se ajunge la astfel de decizii uh, legitime. Mulțumesc. Mrs. Valina? Doamna Valina? Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna președinte. Mai mult decât o întrebare, aș dori să o felicit pe doamna mediator pentru acest raport, pentru că este exact ceea ce ne solicită cetățenii, transparența și claritatea. Este foarte uh, este exact ceea ce a spus, că un lobbyist are acces mult mai ușor la un comisar decât un cetățean obișnuit. Uh, acești lobbyiști nu au fost votați de nimeni, în schimb. De aceea, raportul dumneavoastră mi se pare unul foarte curajos în multe aspecte în ceea ce privește aceste uși batante. Este de-a dreptul rușinos ceea ce se întâmplă și în Spania cred că este unul dintre statele care uh, este pe primele locuri. Și acest lucru discreditează instituțiile europene, îi discreditează pe oamenii politici și duce la faptul că, de exemplu, în ultimele alegeri europene au votat mai mult de 50% din cetățeni, mai puțin de 50% din cetățeni. Așadar, în ce Uh, grad uh, acordă Comisia aten- atenție recomandărilor mediatorului european. Doamna Pitera, vă mulțumesc foarte mult. Raportul dumneavoastră este foarte interesant și am o întrebare. mai interesat un, rapor, un element al acestui raport și anume că nu există un acord în legătură cu informațiile celor care contactează pe angajații Comisiei Europene. Nu înțeleg acest argument al Comisiei. Mă lovesc de aceste argumente că, că sunt uh, întâlniri private, însă nu sunt întâlniri private. La aceste reuniuni se redactează politici europene legate de statele membre sau de relațiile dintre uh, Uniunea Europeană și statele terțe. Sunt, ar trebui să fie reuniuni publice. Acești angajați ai comisiei au atribuții publice, nu, nu pot să se ascundă în spatele regulilor de protecție a datelor. Transparența înseamnă cunoaștere a tuturor părților care participă în într-o uh, inițiativă administrativă, pentru că altfel se ajunge la un dezechilibru. Fie totul va fi transparent, fie nimic. Care este motivul pe lângă această scuză formală? Care credeți că este motivul din spatele uh, ascunderii acestor informații? Nu înțeleg. Uh, nu este vorba aici despre persoane private care se întâlnesc în calități private, este vorba de reprezentanți ai unor instituții europene care discută probleme publice. Mulțumesc, doamna Auken. Vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, care este foarte impresionantă. Uh, vreau să văd cum veți supraviețui această bătălie. Eh, eu vin din Danemarca și și mi-am aminte de un eh, film cu Buster Keaton în care se eh, lupta cu un uriaș. Mi se pare că este puțin situația dumneavoastră. Aveți un mic, un post mic și încercați să vă luptați cu o instituție extrem de mare. În ceea ce privește transparența trialogurilor, eu știți că susțin transparența punând pânzele albe și înțeleg când spuneți că lucrurile pot să fie dezechilibrate, pentru că Consiliul este complet închis și ne dăm seama acum cât de expus este pentru lobbyiști. În timpul procesului ar putea să Uh, slăbească puterile Parlamentului dacă uh, ne deschidem atacurilor din partea tuturor lobbyiștilor. Așadar, poate este înțelept să acționăm într-o modalitate care să ne apere mai mult decât uh, s-ar întâmpla dacă am avea o transparență 100% în timpul trialogurilor. La Consiliu lucrurile se întâmplă diferit. De aceea vreau să spun câteva lucruri în acest sens, pentru că uh, așa vedem lucrurile la grupul meu. Vă mulțumesc, am încheiat lista, nu mai este cineva și doamna Pesera. Pesera. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamna Aureli, pentru că ați revenit în fața noastră. Acest an am avut uh, ocazia să asistăm la numirea dumneavoastră în post și să asistăm la acest raport. Eu aș dori să vă împărtășesc un lucru în ceea ce privește relațiile instituționale relațiile cu instituțiile europene. A presupus vreo schimbare pentru postul dumneavoastră faptul că noua comisie are un mare vicepreședinte, Timmermans, care are în portofoliu uh, problemele cetățenești. Uh, pentru că această strânsă colaborare pe care am clarificat-o în acest an între mediator și Comisia Petiții reprezintă cele două fețe ale medaliei. Mai apare și în comisie un post responsabil cu cetățenia. Poate am putea să, eh, poate că acest lucru ar trebui să ducă la o schimbare substanțială a relațiilor între instituții. Vă mulțumesc. Și eu doresc să vă mulțumesc, doamna O'Reilly, și să vă felicit pentru acest raport, care este um, entuziast, ne dă speranțe și încercați să vedeți lucrurile din perspectiva cetățeanului, să găsiți soluții pentru problemele lor. Deci ne bucură foarte mult că putem să lucrăm alături de dumneavoastră pentru a găsi soluții durabile și într-o problemă sistematică, cum ar fi transparența. Lucru pe care am dorit să îl discutăm mai în profunzime în perioada următoare. Atunci când ați spus uh, când ați menționat inițiativele cetățenești, și noi am uh, fost deschiși, am invitat și inițiatorii inițiativelor eșuate, pentru că oamenii au investit în aceste teme, au uh, adunat aproape un milion de semnături și trebuie să le acordăm atenție, să uh, purtăm un dialog cu ei Vă mulțumesc așadar și vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările care au fost puse. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră ehm, din partea mea și a mm, colegilor mei. Domnule Valesa, vă mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește traducerea, în momentul actual totul este în curs de traducere în toate limbile uh, oficiale mm, cât de repede posibil în ceea ce privește creșterea transparenței. Am spus, eh, am spus-o și în trecut. Avem foarte multe oportunități în următorii patru ani pentru ca transparența să crească în toate instituțiile Uniunii, pentru că există o cerere mult mai mare din partea cetățenilor să existe o transparență mai mare, în special după recesiune și criza economică uh, care i-a afectat pe foarte mulți, care sunt furioși și uh, se întreabă cum funcționează exact instituțiile și cum se iau deciziile. De asemenea, consider că Comisia a înțeles acest lucru, vorbește foarte mult despre transparență și a plasat transparența ca o valoare de prim rang și a, ne-a solicitat să fie evaluate în ceea ce privește transparența. În legătură cu temele tehnice, de când am devenit uh, mediator, s-a vorbit foarte mult despre revizuirea regulamentului 1049. Nu știu care, sunt, care este situația acum, ține de Parlament și de celelalte instituții. Pe lângă scăderea numărului de plângeri. Um, trebuie să-i salut pe colegii care lucrează în biroul meu și care au lucrat foarte mult în ultimii ani pentru a încerca să reducă acest număr. Avem un ghid interactiv pentru ca oamenii să poată vedea dacă trebuie să facă plângeri către mediatorul european sau nu, însă a durat foarte mult timp și chiar înainte să uh, devin mediator și îl cunoșteam pe Nikiforos Diamanduros, antemergătorul meu în, prin rețeaua mediatorilor. Știam că lucrurile erau problematice. În ceea ce privește transferul plângerilor, avem o monitorizare, însă nu formală, Însă atunci când transferăm o plângere, există o legătură directă între mine și mediatorii naționali. Atunci când ne întâlnim uh, pe internet sau la seminarii și așa mai departe, monitorizăm lucrurile. Nu există un mecanism formal de monitorizare, dar uh, monitorizăm lucrurile. Domnul În cele 20% din plângeri care nu sunt uh, acceptate, care nu sunt conforme, am spus de la bun început că, și am spus chiar în audierile mele, că este un lucru pe care vreau să îl examinez pentru a reduce numărul de plângeri neconforme. Încerc să am o abordare mai directă cu instituțiile, să fac mai multe recomandări orientări, sugestii, încerc să am o atitudine mai strictă în interacțiunea cu instituțiile, însă, în același timp, încerc să colaborez mai bine și am avut două întâlniri cu oficiali superiori din Consiliu și din Parlament care se ocupă cu transparența și am discutat foarte constructiv problemele concrete în legătură cu care nu există un acord. Și uh, facem acest lucru prin interacțiunea cu instituțiile, dar uh, vorbim cu cei din servicii care se ocupă în mod real de aceste uh, sarcini. Domnul Iar, în ceea ce privește protecția datelor, da, din nou, după cum am mai spus-o, în repetate rânduri, mă surprinde cât de des uh, se evocă protecția datelor ca o scuză, ca un pretext pentru a nu fi transparenți. Pentru că o protecție a datelor sau un regulament de protecție a datelor bun întotdeauna are posibilitatea uh, de a ține cont de interesul public uh, ca excepție și s-a văzut în cele două cazuri pe care vi le-am prezentat, uh, cazul ușilor batante, sugestiile pe care le-am făcut comisiei să pună pe internet un registru accesibil public mm, cu numele uh, angajaților superiori care părăsesc uh, postul și unde sunt angajați ulterior De asemenea, salut uh, inițiativa de transparență a Comisiei în ceea ce privește întâlnirile cu comisarii, cabinetul și cu directorii generali. Însă depinde de cei care vin în vizită să-și dezvăluie sau nu numele și nu mi se pare corect. Acestea sunt uh, întâlniri publice în legătură cu politici publice și ar trebui să fie publice toate. Doamnă Velina, în legătură cu aceste ușbatante, sunt de acord că aceste probleme, atunci când sunt uh, dezvăluite de către mass media, au un efect de a scădea încrederea în instituții și la fel de important este că uh, afectează munca celor care lucrează bine în instituții și îi cunosc și mulți dintre ei ar susține majoritatea recomandărilor pe care le-am făcut în ceea ce privește cazurile de reangajare în domeniul privat, pentru că ei sunt mândri de munca uh, lor și aceasta este desconsiderată în momentul în care uh, cineva se comportă într-un fel mai puțin etic. Uh, doamna Besera Sunt de acord că în ceea ce privește comisia este foarte important uh, să se respecte transparența uh, care este motivul ascunderii acestor reuniuni. Nu știu care este motivul real. Uneori uh, este un motiv cultural, cu toții trăim într-un mediu multicultural, unii uh, acceptă că asta trebuie să se întâmple într-un spațiu public cu bani publici, alții vin din alte culturi unde perspectiva este diferită. Însă eu consider că cultura merge într-o anumită direcție a deschiderii și în timp nu cred că va avea loc o revoluție, ci o evoluție și poate chiar până la sfârșitul mandatului actual al Parlamentului și al Comisiei, sper că vom vedea multe îmbunătățiri în domeniu. Doamna Auken, comentariile dumneavoastră în legătură cu oficiul, biroul meu uh, împotriva unei instituții mari. Da, am un uh, birou mic, dar am în spatele meu Parlamentul. Am 65 mm, de angajați le mulțumesc ca predecesorilor mei că au reușit să dea autoritate și greutate acestui post, acestei funcții. Am spus de mai multe ori însă că este foarte importantă relația dintre mediator și Parlament. Nu aș putea să lucrez fără susținerea Parlamentului și salut uh, comentariile doamnei Wikström în legătură cu Comisia Petiții. în ceea ce privește cartografierea pentru trialoguri. Ceea ce sugerați este că dacă există prea multă transparență, atunci lobbyiștii vor ști ceea ce gândește fiecare și veți fi terorizați de un flux de oameni care uh, vor încerca să își susțină ideile. Însă, după cum am mai spus, transparența nu are scopul de a face rău sau nu este un obiectiv în sine. În această anchetă am încercat să văd ce se întâmplă de fapt, care este situația în fapt, ce se poate pune în domeniul public și ce este corespunzător. Un regim al transparenței, dacă un regim al transparenței este greșit sau dacă este implementat greșit, atunci se uh, uh, se ajunge la daune dacă aceste informații sunt uh, eliberate în domeniul public prea devreme sau vreodată. Nu vrem să avem un asemenea regim doar de dragul de a-l avea, vrem să avem un regim uh, gândit am ales uh, două trialoguri închise pentru a vedea ce se întâmplă acolo și după aceea întrebarea în legătură cu faptul dacă munca mea s-a schimbat dat fiind uh, rolul vicepreședintelui Timmermans în domeniul cetățeniei Eh, cred că m-a ajutat pentru că suntem obligați să avem un dialog mai consolidat și cred că este foarte util pentru mine pentru că eh, ajung să cunosc care este gândirea sa. Este o relație foarte pozitivă, este o relație foarte utilă pentru amândoi. Mulțumesc. Thank you very much and, and for those of you that... Mulțumesc pentru cei care abia au venit. Recomand cu căldură acest uh, raport. E, foarte, e scris cu mult umor, merită citit, e unul foarte călduros. și cu o serie de citate de pe Twitter. Foarte interesant așadar. Așteptăm cu interes să continuăm cooperarea. Mulțumesc mult! So, so welcome colleagues. Bun venit. Urmează un vot. Sper că aveți cardurile la de vot la dumneavoastră, cartelele și le-ați introdus în aparate. Trebuie să așteptăm până la 4 și 20, atunci este prevăzut momentul votului. Pregătiți-vă, aduceți-vă cartelele dacă nu ați făcut-o deja și luăm o scurtă pauză. So it was nice to have. Bine, haideți să reluăm, a fost bine că am avut această mică pauză. Sper că sunteți gata să continuăm. Acest aviz, doamna Besera este raportor, 93 de amendamente, 10 de compromis, inclusiv 76 de amendamente, Domnul Hanan dorește să spună ceva înainte de vot. Vă rog, aveți cuvântul. Mă mulțumesc. Nu dorem să vă rețin, dorem doar să spun că mă bucur de faptul că această confuzie cu buletinul european a fost uh, rezolvată și mă bucur și de aceea susțin textul, cred că toate grupurile vor fi de acord. Mulțumim, spune doamna președinte, să trecem la primul amendament de compromis. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. <clears throat> Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul de compromis numărul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 78. Nu, se respinge, spune doamna președinte. Compro- uh, cele, nu, cele două se resping. Pe, uh, la amendamentul de compromis 3 adoptat. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 6. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, Un amendament oral este, dorește cineva să ia cuvântul? Deci votăm din nou pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Deschidem votul. S-a încheiat votul. S-a respins. A doua parte, cine e pentru? Și aici vedeți un amendament oral. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, o întrebare importantă. Și avem această problemă cu European Legal Status, statut juridic european. De ce aș respinge acest amendament și vă rog să votăm amendamentul original, 49. E cineva care se opune? Să votăm așadar amendamentul oral pentru pe cel original. Greșesc, spune doamna președinte, votăm originalul. Acesta a fost acceptat. A doua parte, deci, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 59, Amendamentul de compromis 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 vine cu un amendament oral. Dorește cineva să ia cuvântul sau vă place în forma actuală? Toată lumea pare de acord cu el așa cum e. Votăm amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Deschidem votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. 54. Pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că e respins. Verificăm. Amendamentul 54. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Dar uh, a fost foarte strâns scorul. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri trebuie să verificăm, deschidem votul, închidem votul, s-a respins. 84 e caduc, 85 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92, două părți. Trei părți, de fapt. Prima parte, cine e pentru, Prima parte a picat. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A treia parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Întregul proiect de aviz în format electronic. Deschidem votarea. EPP are două voturi în plus. Acum încă unul în plus. Acum e în regulă. Acest lucru nu s-a văzut înainte. Și acum votarea s-a încheiat. Și uh, felicităm pe doamna raportor. Adoptat în unanimitate. Doamna Bester, aveți cuvântul. Taria, ne gustaria... Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest raport. Deci, cred că a fost un exercițiu de a găsi un consens, de a găsi poziții comune. Cred că a fost uh, un proces satisfăcător și de asemenea încurajator pentru că răspundem uh, la preocupările cetățenilor și aș dori să mulțumesc în special secretariatului de aici pentru că a fost uh, fundamental pentru a ajungerea la acest acord. Iuliana, mulțumim. Much for that and thanks to the secretariat. Mulțumesc, mulțumim și secretariatului, foarte bine. Să trecem mai departe, la punctul 19. De fapt, trebuie să amânăm acest punct. Să depinde de coordonarea, de poziția coordonatorilor, care nu e clară. Trebuie să respectăm termenul limită. Termenul a fost stabilit pentru marți 30, după amiază. Amânăm acest punct și trecem la următorul. Petiția 0944 din 2004, partea Shirley Ellis, în part, de partea rezidenților din Regatul Unit. E vorba de implementarea directivei cu privire la uh, deșeuri. Doamna Ellis, autora petiției, este aici îi dau cuvântul pentru prezentarea dânsei de maxim 5 minute și vă rog, dragi colegi, să fiți atenți și respectoși. Autoarea petiției este prezentă și dau acum cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Cer scuze pentru întârziere. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Atât uh, pentru mine cât și pentru colegul nostru este o onoare să fim invitați să vorbim aici în fața comisiei dumneavoastră. Acum vreo 11 ani am lansat pentru prima dată această petiție în fața Parlamentului și am făcut plângere fața Comisiei. De atunci am da, adus 17 dosare pline cu dovezi, arătând că suntem dezavantajați ca cetățeni europeni în ceea ce privește poluarea mediului. Din cauza timpului scurs din 2004 și până acum, repet, autoritățile din Regatul Unit, Agenția de Mediu și Consiliul Local au uh, afectat situația mediului în zona noastră, în ciuda legislației europene cu privire la gropile de gunoi și protejarea mediului, legislație care a fost transpusă în legislația Regatului Unit. În ciuda unui uh, procuror independent și unui uh, proces cu privire la moartea unui copil care ar fi putut fi evitată, autoritățile competente nu au făcut nimic pentru a-și proteja cetățenii de această poluare de la situl respectiv. Și acum, iată, Și iată pânza freatică din zona noastră e poluată cu uh, cantitate cantitatea de 120, de 120 de ori mai mari decât cele permise. Există și stația de pompare care nu mai poate lucra și acum, pentru că pânza freatică a fost ruinată, ne luăm apa de la o distanță mult mai mare. La ultima comisie a petițiilor pe care am, uh, la care am participat, s-a promis că autoritățile din Regatul Unit vor fi atacate și că situl va fi închis. Comisia PETI a inițiat această comisie, a cerut comisiei să facă acest lucru. Ne-am întors acasă bucuroși că iată s-au luat măsuri în uh, apărarea rezidenților. Dar nu s-a întâmplat nimic. Motivul? Ofițerul din partea comisiei nu a fost de acord cu această măsură împotriva Regatului Unit. Nu știu dacă e vreo coincidență faptul că acel ofițer fusese un uh, funcționar civil senior în Guvernul Regatului Unit înainte de a veni uh, aici în această funcție. Nu vrea să-și supere foștii șefi. Ce fel de democrație avem când membrii Parlamentului European aleși direct de cetățenii Uniunii Europene, care cetățeni plătesc pentru Parlament și pentru Comisie, deci decizia lor este depășită de un uh, funcționar civil care crede că este șeful și nu um, funcționarul nostru. Acesta ne-a spus că mai are un raport de la, din partea Regatului Unit care încerca să dovedească că nu există poluare acolo și că situl a fost închis. Însă niciunul dintre aceste lucruri nu sunt adevărate. Am arătat și cu alte ocazii că autoritățile din Regatul Unit mint, ne-a spus că vom obține o copie a raportului, a raportului la începutul 2015, dar nu am primit nimic. Toate informațiile pe care le-am transmis în acești ultimi 11 ani comisiei și acestei comisii au fost corecte și adevărate. De mult ne-am dovedit cauza și totuși nu s-a întâmplat nimic. Suntem dezamăgiți. Am venit astăzi aici într-o ultimă încercare, nu doar pentru a proteja mediul ci dreptul la democrație. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Ellis. Voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Paul Spite. Mulțumesc. Știm că e o petiție care uh, e pe rol de mult timp și că autorii petiției au avut multe de suportat în această perioadă. Totuși, toate datele pe care le-am primit din partea autorităților competente arată că acum situația acolo s-ar fi stabilizat. Încerc, înțeleg că datele au fost transmise și autorilor petiției de curând deși suntem de acord cu autorii petiției că au existat o serie de probleme în cursul anilor, luăm notă de faptul că Regatul Unit a luat măsurile, a impus măsurile potrivite, corespunzătoare cu privire la funcționarea acestui sit și de aceea, spre finalul lui 2014, Comisia și-a închis uh, investigația față de acea groapă de gunoi. <clears throat> dar cerem în continuare date uh, de monitorizare și dacă vor apărea probleme, am uh, intervenit cu siguranță. În ceea ce privește temerea că nu ar fi fost tratați egal, Comisia are o serie de dosare pe gropi de gunoi, așa cum știți, câteodată gropi de gunoi ilegale, altele legale, dar care nu funcționează cum trebuie. Și asigur pe autorii petiției că le tratăm pe toate la fel, cu obiectivitate, indiferent că sunt în Regatul Unit sau în Slovacia sau altundeva. E drept că la întâlnirea anterioară a acestei comisii au existat niște probleme cu privire la sau o neînțelegere cu eventuali următori pași. Uh, acest, uh, acest instrument al avertismentului dat de comisie e unul foarte rar folosit, de doar 3-4 ori în ultimii ani și nu am considerat că în situația dată trebuia uh, folosit acest instrument al avertismentului oficial. Iar ceea ce privește raportul, am înțeles că autoritățile din Regatul Unit vor lua legătura cu autorii petiției. Cred că între timp au trimis documentele, documentele pe care le-au trimis Parlamentului. Dacă nu le-au primit încă, le vor primi în curând. Mulțumesc! Și acum să deschidem discuția cu deputații, doamna Carlton Darling. Mulțumesc, doamnă președinte. Și doresc să mulțumesc autorilor petiției pentru că au venit din nord-estul Angliei, de acolo de unde sunt și eu, pentru a prezenta din nou acest caz. Cred că această poziție arată, e un exemplu de fapt al unei serii de petiții de oamenii au fost frustrați de lentoarea cu care s-au luat măsuri și de așteptări care au fost înșelate promisiuni făcute și așa mai departe. Chiar azi dimineață, în audiere, am vorbit despre funcționarea Comisiei de Petiții la nivel național, la nivel european și crearea de așteptări greșite cu privire la măsuri care pot fi luate ca urmare a petițiilor e o îngrijorare gravă pe care ar trebui să o analizăm, dat fiind exemplul ultimelor întâlniri nu se întâmplă decât să creeze frustrare și supărare în rândul oamenilor care oricum se confruntau cu un nivel uh, inacceptabil de poluare, probleme de sănătate publică și așa mai departe. E, cred, un avertisment important pentru noi și pentru uh, activitățile noastre pe viitor. Cât privește cazul acesta concret, E cu adevărat frustrant că în ciuda promisiunilor, raportul fusese publicat în decembrie, acele rapoarte nu au fost date de autoritățile din Regatul Unit petiționarilor până în această săptămână. Abia de curând au primit aceste informații, o întârziere destul de lungă, Am făcut și noi cercetările noastre pe această situație, biroul meu, și din câte ne-am dat seama din discuțiile cu agenția de mediu, nivelul de amoniu este, depășește nivelul permis. Am avut rapoarte orale din partea autorităților care ne-au spus că nivelul de amoniu în vara trecută mergea în direcția potrivită, dar nimic oficial din partea autorităților. Și cred că trebuie să insistăm pe lângă autoritățile din Regatul Unit să ne uh, spună care e cu adevărat situația acolo. Trebuie ca anumite aspecte să fie studiate mai în detaliu, mai ales că abia am primit acest raport și nu am avut suficient timp să analizăm toate detaliile. Și un alt aspect care nu a fost menționat încă, salut faptul că, deși era vorba de statutul acelui SID, acel operator a primit un contract pe 5 ani, în 2013, pentru a continua până în 2018, dar din câte înțeleg, Consiliul Local din Sunderland a oprit o eventuală prelungire și că au această perioadă de timp pentru a curăța zona, pentru a închide situl și zona va fi folosită pentru alte, alte scopuri. Și încurajez pe cei implicați, compania, agenția de mediu, Consiliul Local, Sunderland, cu toții sunt implicați și cu toții trebuie să ne asigurăm că respectăm acel termen 2018 ca ultimul termen posibil și că problema să fie rezolvată până atunci situația a continuat prea mult timp și toată lumea și-a pierdut răbdarea. Și un ultim punct. Nu e doar un, o critică pentru autorități, deci pentru cele din Regatul Unit. A fost probleme și cât privește transparența din partea Comisiei și dialogul cu petiționarii Asta se vede încă de la început. Încă de la început nu au avut acces la discuții și la informații. Și așa cum spunea și reprezentantul comisiei, au încurajat autoritățile să trimită acest document, dar ei ar fi trebuit să fie primii care să-l primească, nu trebuiau să vină la noi ca noi să încurajăm la rândul nostru pe cei responsabil să le ofere documentele. Când comunitatea locală are probleme de astfel de sănătate publică și de poluare și când există astfel de îngrijorări, și când ne punem uh, probleme legate de nivelul poluării al apei din sol, comunitatea locală ar trebui uh, implicată în acest dialog, adică ar trebui să uh, li se explice, să se vorbească cu ei, nu ei să vină să ceară informații. E clar că sunt frustrați și că sunt de părere că lucrurile nu sunt tocmai transparente. Pentru a găsi o cale de viitor, a crea încredere, e o petiție atât de lungă care există de atât de mult timp, trebuie să ne asigurăm că există concluzii, o, o finalitate clară astfel încât autoritățile din Regatul Unit să-și facă datoria față de uh, autorii petiției și problema să fie rezolvată înainte să ne punem noi de acord aici să închidem această petiție. Altcineva nu mai dorește să ia cuvântul? Dau din nou cuvântul uh, Dumneavoastră, doamna Ellis, ca autoarea petiției. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să spun că suntem amândoi dezamăgiți cu răspuns, de răspunsul comisiei. El spune că lucrurile s-au stabilizat, dar aș dori să știu ce anume s-a stabilizat, ce, ce vrea să spună. Adică nivelul constant de poluare de 120 de ori mai mare, acesta e stabilizat. <clears throat> Avem o stabilizarea unui nivel înalt de poluare? Aș dori să subliniez că Regatul Unit, autoritățile nu au luat măsurile corespunzătoare. Noi nu am primit încă acel uh, raport. Înțeleg că vom primi niște informații vineri sau sâmbătă, adică mult prea târziu. Ce, cu ce comentarii mai pot veni în uh, comisia dumneavoastră? Dar așa merg lucrurile cel puțin în ceea ce privește autoritățile din Regatul Unit. Ne, nu ne transmit informațiile la timp. Data trecută ați avut în vedere o măsură de avertisment ca fiind potrivită, s-a luat o decizie unanimă atunci. Ați considerat că e potrivită. Nu rămăsese așa de decis ulterior. Nu, așa s-a decis atunci aici în unanimitate. Dar comisia a decis altfel și nouă nu ni s-a spus nimic. Noi am rămas din nou pe din afară. Ehm, groapa de gunoi funcționează în continuare. Vedem material poluant acolo. Situl nu este acoperit. A fost acoperită doar o mică zonă, din prima zonă. O a doua zonă a fost acoperită de polietilenă, dar e deschisă a rămas deschisă timp de 8 ani, deci e inutilă complet măsura. Și înțeleg din cercetare că Regatul Unit nu mai are decât 3 ani timp pentru funcționarea uh, gropilor de gunoi și nu știu ce se va întâmpla până în 2018 pentru că noi credem cu putere că vor continua să funcționeze cu permisiunea autorităților din Regatul Unit. Și în încheiere aș dori doar să vă mai spun că în urmă cu ceva timp un uh, funcționar de la Agenția de Mediu i s-a cerut să nu extindă să nu permită extinderea operațiunii pe întregul sit și l-a refuzat, spunând că e o abordare riscantă și una care ar putea avea efecte serioase, inclusiv o luptă juridică cu Eva, adică <clears throat> cu autoritatea, adică se temeau de pierderi de bani sau de un proces, probleme politice și reputația agenției. Sigur, agenția trebuie să-și păstreze reputația în Regatul Unit, nu-i așa? Mulțumesc, doamnă președinte. Ange. Mulțumim foarte mult. În numele acestei comisii aș dori să-mi cer scuze pentru această întârziere. Este vorba de o petiție care a fost în curs în ultimii 11 ani. Înțeleg că s-a acumulat multă frustrare, multă mânie chiar și pe bună dreptate. Aveți uh, tot dreptul să vă simțiți astfel. E o situație frustrantă. Deja oamenii au ajuns la un nivel dincolo de orice uh, Uh, frustrare, dar pe de altă parte ar fi greșit să vă dăm acum speranțe false că noi am putea să facem presiuni pentru o soluție durabilă. Aș vrea să putem să facem acest lucru. Nu putem, dar ce putem face e să examinăm în detaliu acest document uh, Dolofan care a ajuns uh, la secretariat abia seara, la ora 7. Deci vă dați seama că n-am avut deloc timp, am avut o, o zi plină la comisie, deci nimeni dintre colegii mei sau cei de la secretariat nu au avut timp să studieze documentul acesta destul de mare. O să revenim după ce îl vom fi examinat. Vom veni eventual și cu posibile soluții. Acum, ce am putea face ar fi să trimitem o adresă autorităților locale și naționale în care să indicăm că acordăm atenție acestui subiect, că acesta se încadrează în competențele noastre, în domeniul de aplicare de competența al acestei comisii, pentru că trebuie să restabilim încrederea și trebuie să încurajăm uh, autoritățile să ia măsurile potrivite. Ce se spune în ultima propoziție din acest document, citez, dacă nu se discută alte, uh, alți factori în acest raport, uh, și dacă nu se ajunge la vreo concluzie, atunci nu mai, uh, nu ne mai gândim la altă raportare în viitor. Dacă uh, analizele din viitor o să tragă un semnal de, de alarmă, o să informăm uh, comisia după caz. Tocmai asta propun să facem, să scriem aceste două adrese către autoritățile naționale și locale și vom păstra o legătură strânsă cu comisia pe acest subiect, iar responsabilul de la secretariat va avea un dialog cu comisia după ce va fi examinat acest uh, document. E acceptabil această propunere pentru dumneavoastră? Mă petiționar. Da, mulțumesc, doamna președinte, și am, uh, v-am fi recunoscător dacă ne ține informați. Doamna președinte, sigur că veți fi. Și eu o să semnez această scrisoare după ce se va termina examinarea. Până atunci, oricum, o să vă ținem la curent cu ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că v-ați deplasat și vă mulțumesc pentru răbdarea pe care o dați um, dovadă față de instituții europene să nu renunțați la Europa. Următorul nostru punct de pe ordinea de zi 0254 uh, din 2013 cu privire la um, uh, deșeurile toxice din Padova, din Italia. Petiționarul este de față, domnul Felipe Zodio. Aveți cuvântul. L'edificio della ex CC si estende su di una superficie di 13.000 metri quadrati. In esso sono stati... Clădirea ex CC Uh, se întinde pe 13.000 de metri pătrați și între 2000 și 2015 52.000 de tone de deșeuri au fost depozitate acolo, acoperând uh, o suprafață de 67.000 de metri um, pătrați, de 13.000 de metri pătrați. S-au acordat 300.000 de euro pentru a face față acestei uh, uh, poluări, banii însă nu au fost uh, cheltuiți. În 2014, pentru lucrările, pentru lucrări s-au folosit 260.000 de euro um, din partea regiunii Veneto, dar acestea, aceasta nu poate să fie considerată o, o soluție definitivă. Acoperirea crăpăturilor din uh, ziduri și din acoperiș a demonstrat cât era de periculoasă clădirea, mai ales având în vedere furtunile care au avut loc pe 13 octombrie 2014. S-au acumulat materialele, au ajuns la o înălțime de 6 metri și afectează pilonii și stabilitatea clădirii. Deci e nevoie de măsuri. Dacă vă uitați la această fotografie, vedeți că intră apă prin crăpăturile din uh, acoperiș și ajunge în niște băltoace care sunt uh, toxice. Am spus că 240.000 de euro au fost folosiți uh, pentru a îndepărta doar 3% din cele 52.000 de tone de deșeuri toxice. Iar riscul hidrologic este foarte mare. În ultimii ani, apele au dat peste, ceea ce a avut un efect negativ asupra uh, mediului, asupra terenurilor agricole din zonă care sunt numeroase și asupra um, apelor care uh, au legătură cu laguna din Veneția. În 2007 a fost chiar un incendiu care din fericire a fost stins rapid, dar care ar fi putut să aibă um, efecte dezastruoase. Clădirea, um, fosta clădire CNC este într-o zonă foarte urbanizată, face parte din um, bazinul termal uh, Coli Euganei și de asemenea este inclusă pe un uh, sit de interes comunitar. Deși uh, situația durează de 10 ani, uh, autoritățile italiene nu au curățat uh, clădirea și se pare că ar fi nevoie de 10-12 milioane de euro pentru operațiune de curățare. În 2014 s-au alocat un milion și jumătate de euro pentru um, îndepărtarea deșeurilor toxice, însă acest lucru nu a fost, uh, a, a depins de un program al Ministerului de Mediu. Dorim să uh, apelăm la instituțiile europene să um, convingă autoritățile aut italiene să rezolve problema cât se poate de repede pentru a ne asigura că nu, exist, că nu vor exista efecte um, teribile asupra cetățenilor și asupra acestei zone minunate în care se află clădirea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul Comisiei. Uh, Reprezentanța este doamna Madalina Caprosu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și petiționarului pentru că a venit astăzi și pentru că a venit și cu această prezentare foarte interesantă. Petiția aceasta a fost primită de comisie în 2013 și în 2013 și 2014 am examinat cu atenție subiectul, am contactat autoritățile italiene care au revenit uh, cu un răspuns destul de mulțumitor. Conform informațiilor uh, trimise de autorități, după ce s-a monitorizat uh, Uh, situație și după ce autoritățile italiane au descoperit că în acest loc se aflau uh, deșeuri abandonate și că de fapt era vorba de o procedură penală, companiei s-a cerut să curețe locul. Autoritățile au uh, ordonat următoarele măsuri. Să se aloce o garanție financiară de 500.000 de euro pentru această companie, 200 de mii dintre fonduri au fost alocate pentru curățire în 2009 și 500 de mii de euro au mai fost alocați în 2011. Apoi, autoritățile italiene au informat Comisia că operațiunea de curățare a început. Am auzit de la petiționar faptul că aceste forme, fonduri care trebuiau să fie alocate specific pentru acest lucru, nu uh, acoperă costurile de curățire. Am dorit să reamintim uh, petiționarului și Parlamentului că Comisia nu a mai primit și alte um, informații cu privire la această petiție din 2013 uh, apoi 2014, deci investigația noastră la CEDAV s-a închis, deci dacă petiționarul are informații suplimentare, să ni le trimită și noi o să ținem cont de ele și o să continuăm um, investigația dacă este nevoie. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Mrs. Evi. Mulțumim, doamna Evi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnul președinte. ne confruntăm cu o situație foarte gravă. care merită atenția noastră de plină. E adevărat că s-au uh, adus niște garanții și că s-a promis uh, o soluție, dar um, mărturia pe care am avut-o tocmai astăzi um, ne arată că nu s-a făcut nimic. Așadar, este esențial ca această petiție să rămână deschisă pentru a dispune de toate elementele care să ne permită să știm dacă s-a făcut ceva pentru rezolvarea acestei probleme, pentru că, iată, astăzi lucrurile nu prea au uh, progresat, e o situație foarte riscantă, se pune în pericol o întreagă regiune um, din Italia, o regiune mm, în care se bazează pe uh, produse agricole tipice, pe un aflux de turiști și în plus este o zonă foarte specială și iată, în mm, mijlocul acestei regiuni foarte frumoase avem această problemă, un fel de cancer um, care se regăsește în această clădire, fostă clădire industrială. Deci este important ca autoritățile italiene să ia măsuri pentru rezolvarea acestei probleme. În plus, se pare că uh, pentru banii aceștia care au fost alocați pentru a se verifica lucrurile, pentru a se uh, face curăț, curățenie, până la urmă aceste demersuri nu au fost făcute și uh, trebuie să se facă aceste analize, această ă, prelevare de ă, eșantioane și ă, doresc încă o dată să spun că vreau ca această petiție să rămână deschisă. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Scardine și apoi doamna Auken. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc petiționarului și persoanelor care au venit să ne prezinte această chestiune foarte sensibilă, trebuie să spunem. Când cetățenii trebuie să facă apel la instituții pentru a proteja mediul în care trăiesc, cred că sunt situații care merită toată atenția noastră pentru că asta ne arată că uh, în viitor um, cred că uh, mediul nostru va avea, va avea parte de o, un tratament mai bun, dacă mă uit la faptul că petiționarul este și tânăr. Și eu vin din această zonă a Padovei, o zonă care, din mai multe puncte de vedere, geologic, hidrologic, este sensibilă și trebuie să acordăm atenție. vreau să mă întorc și eu în, în Italia în weekend să văd dacă aceste știri alarmante care tocmai ne-au fost uh, transmise chiar corespund uh, realității, pentru că eu am uh, contactat săptămâna trecută autoritățile comunale și nu am primit astfel de informații. Ori sunt informații foarte recente, ori nu se făcuseră astfel de mm, mm, examinări. Oricum, a trebui să se poată rezolva destul de curând această problemă. Și apoi, din ce am verificat eu, s-ar putea spune că situația este sub control, pentru că autoritățile regionale și comunitățile locale supraveghează situația de mai mulți ani și s-au luat mai multe măsuri concrete, iar acum uh, această zonă, când vine vorba de deșeuri și de caracteristicile um, hidrologice, deci zona a fost um, clasificată ca fiind sigură. Procedurile de asanare au a avut ca efect um, transformarea sitului într-unul uh, sigur. Se pare că, de fapt, uh, um, situl nu prezintă riscuri și că s-au um, luat uh, măsurile necesare pentru um, supravegherea zonei. În plus, cifrele pe care le aflăm nu sunt uh, uh corecte. Ar fi vorba de 90 de euro pe tonă de deșeuri, de deșeuri speciale, ceea ce ar face ca um, suma totală să fie nu 10-12 milioane, ci 5-7 milioane. dacă um, am putea să um, încurajăm um, autoritățile să ia măsuri în continuare, ar însemna să recunoaștem caracterul sensibil al acestei uh, zone. Pentru că, într-adevăr, s-ar putea să apară îngrijorări în viitor, însă deja autoritățile au uh, reacționat dar poate că am putea și noi să le îndemnăm să mai aloce și alte fonduri. Am putea să cerem autorităților să utilizeze niște linii bugetare europene, de exemplu Fondul European pentru Dezvoltare Regională, pentru astfel de activități. Di, di, di monitoraggio, ma in qualche modo voglio dire considerare che la situazione oggi eh, è sotto Trebuie de asemenea să se continue supravegherea, deși, după părerea mea, cred că situația este sub control. Încă o dată am să verific informațiile care ne-au fost trimise când mă voi întoarce în Italia. Și am să vă țin la curent dacă apar informații noi. Mulțumim foarte mult, doamna Auken, acum. Nu prea înțeleg situația, e cu un pic ciudată. Deci sunt uh, banii, se alocă banii, dar nu se întâmplă nimic, apoi se mai alocă iar bani și nu se întâmplă nimic. Clar, mai tot sperăm că se va întâmpla ceva. Și apoi... Bun, răspunsul scris, spuneți că da, ne-au spus că o să facă ceva, ceea ce... Da, sună bine, dar Dar noi am tot uh, vorbit despre subiectul uh, gestionării deșeurilor din Italia de mai mulți ani. Mă bucur să aud uh, că există și părere optimiste pentru viitor, dar trebuie să acordăm în continuare atenție acest, acestui subiect. Eu când am citit mi-am pus o serie de întrebări. Bun, alți bani, alți bani și nimeni nu întreabă ce s-a întâmplat cu banii alocați anterior. Uh, bun, acum ne-au spus că o să facă ceva și apar sume noi. Acesta ar fi comentariul meu, dar mă bucur că mai multă lume crede că se va întâmpla ceva. Mr. Valenza? Domnul Valenza. A fost o zi lungă, poate n-am înțeles eu tot. Dar conform comisiei, autoritățile de resort din Italia au întreprins măsuri pentru curățirea zonei și au existat sume alocate pentru curățarea zonei și, din câte am înțeles de la comisie, ca urmare a acestor măsuri ale autorităților, s-a încheiat investigația comisiei. Și atunci, întrebarea mai e, ce mai putem să facem noi, Comisia PETI? Înțeleg că au apărut niște evoluții noi. Asta ne-a spus și reprezentanta comisiei. Că dacă petiționarul are informații noi, atunci sunt dispuși să redeschidă uh, investigația. Deocamdată aceasta, investigația comisiei este închisă. Acum, problema este nu putem să lăsăm această petiție deschisă, dar dacă uh, investigația comisiei s-a închis, ce să facem noi, comisia de petiții? Dacă investigația comisiei s-a închis, cred că ar trebui să închidem această petiție. Bun, dacă nu, cumva apar uh, lucruri noi și atunci ar trebui să le deschidem petiția. Doamna Gardini. Mai vreau să mă adaug ceva la ce s-a spus. E interesant că atunci când vorbim despre o țară anume, despre o, un depozit de deșeuri, se arată cu degetul în toată întreaga țară. Și nu sunt de acord cu acest lucru eu ca italiancă, pentru că în multe zone ne descurcăm destul de bine. Da, au fost situații critice în anumite regiuni, dar așa s-a întâmplat și în alte regiuni din alte state. Însă, în regiunea mea, noi am făcut eforturi, eforturi pentru a fi excelenți la acest capitol și avem deja un o situație destul de bună în ceea ce privește reciclarea, chiar mai bună decât în multe alte state. Și noi um, um, triem, um, um, alocăm, um, triem deșeurile, avem um, în programe speciale pentru compost, deci trebuie să ne asigurăm că vorbim despre programul de față și că nu menționăm toată țara. Doamna Auken, scuze, n-am, n-am vrut să insult pe nimeni. Știu că există locuri în, în Italia unde gestionează, se gestionează deșeurile foarte bine, dar bun, și nu e vorba doar de campania, dar în multe alte locuri ni s-a spus că situația e bună și când am ajuns acolo era dezastruoasă. Și când ne-am întâlnit cu oameni, cu cetățenii, era clar că nu sunt deloc mulțumiți de acest lucru. Bun, dar știu, știu că există mai multe situații în uh, Italia. N-a fost intenția mea să vă insult. Maybe you two can go. Poate și dumneavoastră puteți să mergeți să luați o cafea. With absolutely just sugar, no point. Doar cu zahăr, fără, fără o treabă. Așadar, nu mai văd alte solicitări la acest punct. Am câteva propuneri de a păstra petiția deschisă. Am auzit și voci care au solicitat închiderea acesteia. De vreme ce serviciile comisiei au conchis că autoritățile competente au luat măsurile uh, cerute au considerat că ancheta este închisă. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit uh, acum câteva zile. Putem să facem următorul lucru ca Comisia Petiții să trimitem o scrisoare către autoritățile italiene subliniind uh, situația, uh, reflectând ceea ce a spus petiționarul aici, cu trimitere la corespondența existentă, de asemenea, să spunem că monitorizăm situația, însă că nu putem să păstrăm petiția deschisă pentru că nu există niciun fel de informații noi în acest caz. Să facem acest lucru și închidem petiția, doamna Evi? După părerea mea, ar fi preferabil ca această petiție să rămână deschisă, pentru cel puțin până în momentul în care primim răspunsul din partea Comisiei, pentru a avea elemente care să ne permită să ne pronunțăm. În momentul de față, procesul de soluționare este în curs măsura în care reprezentanții anumitor grupuri nu sunt prezenți, nu putem să luăm decizia de a închide această petiție în absența altora. Nu mi se pare foarte corect și, de asemenea, nu mi se pare uh, corect să închidem această petiție în momentul în care problema persistă. Eu nu aș dori să trăiesc la marginea unui de depozit de deșeuri periculoase care nu au fost securizate. Așadar, eu prefer că să lăsăm, să lăsăm deschisă această petiție. Doamna Peline. Da, uh, trimitem scrisoarea, însă sunt de acord să rămânem petiția deschisă până uh, la începerea soluționării problemei, pentru că știm cu toții cum funcționează lucrurile. Așadar, mai bine să lăsăm petiția deschisă și să monitorizăm uh, evolu- evoluția lucrurilor. Când totul se va fi încheiat, închidem și noi petiția. Doamna Auken, da, într-adevăr, concluzia ar fi să, deschi- să păstrăm deschisă petiția și să monitorizăm situația. Multe petiții uh, sunt închise când aflăm că lucrurile s-au uh, încheiat. Însă, dacă citim uh, ceea ce s-a întâmplat, că banii au fost puși la dispoziție, dar nu s-a făcut nimic. Putem să spunem că monitorizăm situația și că sperăm să închidem petiția într-un termen rezonabil, însă este mai bine să o păstrăm deschisă. Nu uh, văd acum vreun motiv care să ne convingă să o închidem. Foarte bine. Atunci facem următorul lucru. Păstrăm petiția deschisă atâta timp cât putem să monitorizăm procesul de curățare. Trimitem o scrisoare către autoritățile competente din Italia Mm, cu mențiunea dialogului care a avut loc la comisia noastră astăzi. Am încercat să ascult uh, propunerile și nu putem închide această petiție. Unii dintre dumneavoastră sunt coordonatori. Lecția este să vă asigurați că membrii dumneavoastră sunt prezenți în sală, în comisie. Pentru mine, mine este destul de inacceptabil că unele uh, PPE-ul este aici, Verzi, GUE sunt aici, grupul meu nu este aici. We, the S&D is missing. Socialiștii și democrații lipsesc. Avem un membru prezent, nu coordonatorul în schimb. Oricum, este o comisie mare și niciunul dintre dumneavoastră nu poate să justifice prezența doar a câtorva membri din toți cei care sunt membri ai acestei comisii. Cred că trebuie să încurajăm uh, membrii să um, participe mult mai uh, substanțial la aceste lucrări. Trecem la următoarea petiție 0191 din 2012 în legătură cu netranspunerea directivei 2088 privind organizarea timpului de lucru în legislația națională. Dau cuvântul acum direct comisiei pentru că petiționarul nu este prezent și reprezentantul comisiei este Sasha Carpel. În 2012, comisia a primit o plângere din partea petiționarului în sensul că uh, dreptul la concediu anual al uh, uh, personalului la Direcția Generală pentru Protecția Copilului din județul Gorj din România a fost redus cu o zi pentru fiecare 10 zile de concediu medical. Ace... Petiționarul a ridicat în, problema compatibilității cu articolul 7 al directivei eh, timpului de lucru, care a, a fost interpretat și de Curtea de Justiție în uh, jurisprudența Schrutzkopf, care spune că lucrătorii în concediu medical uh, au în continuare dreptul la concediu de odihnă, deci acumulează concediu de odihnă chiar pe perioada bolii și dacă o perioadă de concediu de odihnă coincidă cu concediu medical, deci dacă te îmbolnăvești în vacanță, uh, rămâi, ai, ai în continuare dreptul la concediu de odihnă pierdut. Comisia Europeană a consultat autoritățile naționale în anul 2013 pentru a avea o imagine mai corectă a cadrului juridic național. A reieșit că prevederea relevantă din Codul Muncii Românesc, articolul 145, era problematică pentru că făcea trimitere la faptul că concediul de odihnă este proporțional cu munca prestată, ceea ce sugerează că nu se acordă concediul de odihnă pentru că este boală. În plus, a exista o decizie guvernamentală și două ordonanțe de guvernamentale care reglementau uh, condițiile de lucru ale angajaților publice în România care nu respectau drepturile din articolul 7 al directivei și jurisprudenței eh, Curții de Justiție. În lumina acestor fapte, eh, Comisia a folosit eh, exercițiul EU Pilot cu România și a emis o scrisoare de punere în întârziere în februarie anul trecut pe care, care este primul pas într-o uh, procedură de încălcare. În, uh, ca răspuns, autoritățile române au informat Comisia că nu contestă analiza și că într-adevăr au considerat că există o incompatibilitate cu directiva și că vor modifica uh, cadrul juridic. Așadar, acum în ianuarie, luna ianuarie acestui an, S-a modificat uh, codul muncii care menționează explicit că perioadele de uh, boală, de mm, concediu de maternitate sunt considerate perioade de activitate, deci se acumulează în continuare concediu de odihnă. De asemenea, atunci când uh, concediul de odihnă coincide cu concediul de boală, se pot reprograma perioadele de concediu de odihnă, dacă ești în concediu de boală, rămâi uh, cu dreptul de a lua concediu de odihnă acumula, uh, o perioadă de 18 luni, uh, mai generoasă decât cerința Curții de Justiție, care era 15 luni. Deci este un pas mare în direcția cea bună. Autoritățile naționale ne-au informat de asemenea că intenționează să modifice ordonanța guvernamentală. Luna aceasta mm, propunerea urma să fie supusă guvernului uh, și urmează să fie adoptată până la sfârșitul anului. Uh, serviciile Comisiei reamintesc uh, autorităților naționale că și deciziile guvernamentale trebuie să fie schimbate pentru a reflecta schimbările din codul muncii și din ordonanța guvernamentală. Comisia va închide această procedură de încălcare doar atunci când aceste măsuri uh, vor fi fost aduse în conformitate cu acquis comunitar. Însă uh, vă declar cu mare plăcere că acțiunile au fost întreprinse în direcția cea bună. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți în dosarul dumneavoastră o scrisoare din partea petiționarului prin care își exprimă regretul pentru abs- absența sa. Se numește Sorin Stelian Torop. Este o petiție pentru care trebuie să fim mândri. Nu trebuie să fim mândri 100%, dar trebuie să fim mândri pentru rezultatul său. Eu propun să închidem această petiție pe baza următoarelor fapte. Este un succes Uh, pentru comisia noastră. Pe, petiționarul a um, introdus petiția în 2012. Comisia Europeană a reacționat, a luat notă de proasta transpunere a directivei, a mm, transmis o scrisoare de punere în întârziere care a ajutat la rectificarea situației. Așadar, petiția poate să fie închisă. Putem să trimitem uh, acest dosar Comisiei pentru Ocupare alături cu uh, documentele de anexe și reprezentanței permanente a României cu mm, cerința de a da curs acestui caz. Așadar, este o uh, petiție foarte bună uh, cu care să încheiem ziua de astăzi. Sunteți de acord, doamnă Pitera? Nu am foarte multe de adăuga. Doamne președinte, vreau să sugerez închiderea acestei petiții pentru că în decembrie Parlamentul European a adoptat noul cod al muncii care a intrat în vigoare și această problemă de scădere a zilelor din concediul de odihnă a fost rezolvată, precum și alte probleme prin adoptarea acestui nou cod al muncii. Vă mulțumesc. Cu aceasta, acest lucru este, bineînțeles, adevărat. În această scrisoare din partea petiționarului, putem să, puteți să vedeți că acesta se bucură și poate să spune că, dacă, spune că dacă România nu ar fi fost stat membru al Uniunii Europene, aceste solicitări ar fi rămas nesoluționate. De aceea, dorește să mulțumească instituțiilor europene pentru care, care s-au implicat în rezolvarea acestei petiții. Însă de asemenea își uh, exprimă tristețea că a durat atât de mult timp, uh, a durat trei ani această procedură. La comisia noastră de asemenea trebuie să luăm notă de aceste plângeri și să urgentăm procesul facem acest lucru, deja am redresat uh, petițiile restante, am ajuns aproape la zi, deci, stimați colegi, cred că am lucrat bine și uh, uh, mă bucur că există încă bunăvoință la comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult și putem să încheiem dacă altcineva nu dorește să intervină. Domnul Valența. Sunt de acord că ar trebui să închidem această petiție, însă dacă ne uităm în sală, avem chiar mai puțini membri acum decât am avut la punctul anterior. Dacă cineva spune că nu putem închide o petiție dacă, dacă avem prea puțini membri prezenți în sală, acest lucru s-ar aplica și aici. Da, aici era, lucrurile erau destul de, sunt foarte clare în însă la punctul anterior propunerea dumneavoastră a fost contestată de mulți alți colegi. Vă mulțumesc și ne revedem uh, data viitoare.